Bună ziua, colegi. The sitting is now resumed. Se reia ședința și aș vrea să trecem la vot. Avem mai multe voturi, deci o să vă rog să colaborați pentru ca să putem să terminăm cât se poate de repede. Primul raport este Jasenko Selimovic, Sănătatea Animalelor. Avem un amendament pe care vreau să-l supun la vot cu apel nominal. S-a deschis votul acum. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge, iar acum uh, acest act este adoptat uh, definitiv în conformitate cu acordul dintre Parlament și Consiliu. Trecem la următorul raport, raportul Tarabela și aș vrea să supun la vot amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis acum votul și se adoptă. Trecem mai departe acum la raportul Knut Fleckenstein și avem amendamentul 148. Mai întâi, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Trecem mai departe la un număr de amendamente de la 1 la 40, 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să verificăm acest vot, vă rog. Deschidem votul pentru verificare. Se închide. Și s-a adoptat foarte bine, așa cum uh, credeam și eu. Amendamentul 41, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 98, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 99 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 146. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. 139. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 44 din partea Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 140 de Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 141 de Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 150. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. 137, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 142, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Se respinge. 151, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. 152. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 143 și 147. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 cade, deci 101. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 144. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 155D pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 și 112 până la 114, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 145 caduc și trecem la 156, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se respinge 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal 149. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se respinge. Trecem acum la, comisia, la propunerea comisiei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis acum votul. Se adoptă. Vreau să dau cuvântul acum raportorului, domnului Fleckenstein. Vă rog, domnule Fleckenstein. Vă rog. Da. Doamnă președinte, în conformitate cu articolul 161.2 din uh, regulamentul de procedură, aș vrea să amânăm votul final și uh, în baza mandatului pe care tocmai l-am hotărât, să începem imediat negocierile interinstituționale. Mulțumesc foarte mult. Vreau să supun acum la vot cererea raportorului. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. Și s-a închis. Și se adoptă. Deci, această temă este retrimisă în comisie pentru a permite începerea negocierilor interinstituționale. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Trecem la următorul raport, raportul Gualtieri, și începem cu blocul 1, amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la propunerea comisiei. Bloc 2 este caduc. Deci propunerea comisiei cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și uh, rezoluția legislativă, vol cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe la raportul Iavor și începem cu amendamentul 1. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 26, două părți, prima parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Alineatul 29, prima parte, cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 31, trei părți. Prima parte, vot cu apel nominal, toate trei. Prima s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, tot cu apel nominal. Să deschizi votul. Și s-a închis. Se adoptă. Partea a treia, vot cu apel nominal. Și s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 4D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 48, două părți, prima parte în apel nominal s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. A fost foarte clar, să știți, dar pentru ca să fie toată lumea fericită, haideți să verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Da? Poftiți? Cred că am spus respins, nu? Deci mă corectez încă o dată dacă nu auziți bine, ca să fie subliniat. Amendamentul 60, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis. 6D, îmi cer scuze. Și se respinge. 7D, cu apel nominal. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Se deschide votul pentru verificare și s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Da, vreți o verificare la 13. Deschidem votul de verificare la 13. și se închide votul și se adoptă. Trecem la 14 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Aliniatul 76, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă. Rezoluția vot cu apel nominal s-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. We move colleagues... Dragi colegi, trecem la raportul Milnar Începem cu amendamentul 4. Uh, moțiune pentru rezoluție alternative. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alinea 5 în două părți. Partea întâi cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins dar prefer să verificăm. Vă rog, vot deschis, vot electronic deschis la partea a doua. Vot închis. Și se adoptă. Alinat 7, text original, vot prin apel nominal la partea 1, deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineat 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua acum. Cine pentru? Abțineri? Se adoptă. Dar verificăm, verificăm, votul e deschis. Și acum închid votul. Și este respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Alineatul 10 în trei părți, partea 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a treia pentru. Verificare la partea a doua. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Partea a treia. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Alineat 11, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Alineat 12, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineat 13, partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare la partea a doua. Votul e deschis. Și acum votul e închis. Se adoptă. Alineat 14, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Nu este limpede, deci votul electronic e deschis. Și acum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 Votul e acum închis. Și se respinge. Alineat 23, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Alineat 24, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinea 26, partea 1, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă partea a doua, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă partea a treia pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinea 29. Partea întâi, vot prin apel nominal. Votul e acum închis. Și se adoptă partea a doua, vot prin apel nominal. Votul e deschis. Acum votul e închis. Și se adoptă. Alinea 32, vot prin apel nominal. Votul e acum închis. și se respinge. Alinat 33, partea 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Dar prefer să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Alina 34. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineat 36? A, nu. Verificăm la amendamentul 3. Vot electronic deschis. V-aș ruga frumos votul prin ridicarea mâinii să fie mai limpede. Deci verificăm amendamentul 3. Vot electronic deschis. Închis și se adoptă. Alineatul 36, vot prin apel nominal. Votul e acum închis. Și se adoptă. Referirea nouă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificare la amendamentul 1. Vot electronic deschis. Vot închis. Și se adoptă. Considerentul A. Vot prin apel nominal. Vot închis. Se adoptă. Considerentul B. Uh, vot deschis prin apel nominal. Vot închis. Se adoptă. Considerentul C. Vot prin apel nominal. Votul e închis. Se adoptă. Considerentul E în două părți. Partea întâi, vot prin apel nominal. Vot închis. Se adoptă. Partea a doua. Vot prin apel nominal deschis. Închis. Și se adoptă. Constatul F. Vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Considerentul H, cine este pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul L, partea întâi, cine este pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm partea a doua. Vot electronic deschis. Vot închis. Și se adoptă. Considerentul P. Partea întâi, Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul Q. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul T. Partea întâi. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul V, vot prin apel nominal. Votul e acum închis. Și se adoptă considerentul X pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Considerentul set, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votul asupra rezoluției în ansamblul ei, prin apel nominal, vot deschis. Iar votul e acum închis și se adoptă. Dragi colegi, trecem la raportul Hannibal și începem cu amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge, cred. Haideți totuși să verificăm. Vot electronic deschis la amendamentul 3. Votul e acum închis. Și, într-adevăr, se respinge alinatul 1, partea 1, cine pentru, împotrivă. Abține. se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, deschis. Votul e acum închis. Se adoptă partea a treia, vot prin apel nominal, deschis. Votul e acum închis. și se adoptă. Alineatul 2, partea 1, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă partea a doua, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă partea a treia, vot prin apel nominal. Închid acum votul. Și se adoptă. Alineat 5, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Alineat 6, partea 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea 2. pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineat 7, partea 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. E deschis. Și votul e acum închis. Se adoptă. Alineat 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineat 10. Vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Alineat 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineat 12. În 5 părți. Partea 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. țineri Se adoptă. Partea a treia, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Partea a patra, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a cincea, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. și se adoptă. Al 13, partea 1 pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Al 15 pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva. Abțineri vom verifica. Deschid votul electronic. Vot închis. și se adoptă. Alineat 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineat 18, partea 1, vot prin apel nominal deschis și acum votul e închis. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins Haideți totuși să verificăm, nu e limpede prin ridicarea mâinii. Votul electronic e acum închis și se adoptă. Partea a treia pentru împotriva țineri se adoptă. Alineat 19 pentru împotriva țineri se adoptă. Alineat 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 26 devine caduc. Trecem la, la alineatul 29, partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a patra pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinea 31, partea 1, vot prin apel nominal deschis. Ce scuze spune președinta? Alineatul 31. Partea 1, acum închid votul, se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. și se adoptă. Alineatul 32 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Alineat 33, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Alineat 34 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă alina 36, partea 1, pentru, potriva, abțineri, se adoptă partea a doua, vot prin apel nominal, deschis. Votul e acum închis și se adoptă partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alina 37, vă prin apel nominal. Votul e închis. Și se respinge 38 cine pentru potriva abțineri. Se adoptă 39 partea 1, cine pentru împotriva abțineri. Se adoptă partea a doua, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis. și se adoptă. 40. În două părți. Partea întâi. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Partea întâi. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis. și se adoptă. 48. Cine pentru? Împotriva. Țineri? Se adoptă. 50. Partea 1. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 54. Partea 1. Vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul acum închis. Se adoptă partea a doua, vot în apel nominal, deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă 56. Cine e pentru? Potriva. Abțineri se adoptă 57. Partea întâi, pentru. Potriva. Abțineri se adoptă partea a doua pentru. Potriva. Abțineri se adoptă Alineat 58 pentru împotriva abțineri se adoptă 59 pentru împotriva abțineri se adoptă 60 vot prin apel nominal deschis votul e acum închis se adoptă 61 partea întâi toate prin apel nominal Votul e închis. Se adoptă partea a doua. Vot deschis prin apel nominal. Vot închis. Se adoptă partea a treia. Vot prin apel nominal deschis. Votul e închis. Se adoptă alineat 62. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerantul C, două părți. Partea întâi, cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Considerantul G, partea întâi, cine pentru, împotriva, Abțineri se adoptă partea a doua pentru, împotriva. Abțineri se adoptă partea a treia pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Considerentul H pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Considerentul P, partea 1, cine pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva. Abțineri se adoptă. Considerentul R, partea 1, pentru, împotriva. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă considerentul V pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă considerentul W pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm asupra întregului text prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Thank you, colleagues. We will take a break before we move to the explanations of votes. Luăm o scurtă pauză, după care vom trece la explicațiile de vot. Poftă bună! Stimați colegi, vom trece la explicațiile de vot peste un minut. Îi rog pe toți cei care nu doresc să rămână în sală să o părăsească în liniște.